Bonjour, bonjour, monsieur, dame. Nous ne sommes pas très nombreux, mais... Mm. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu suntem foarte numeroși, dar vom începe lucrul. Începem cu punctul 26 Porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak ustalaliśmy. Ordinea de zi este un pic diferită față de cea pe care am agrat o ieri. Mai întâi o să discutăm punctul 26, cum spuneam. Este punctul privind uh, gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor nucleare și după aceea trecem la punctul 25, dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare și apoi celelalte puncte uh, în ordinea neschimbată. Prezența nivel scăzut de OMG în furaje și apoi politica agricolă comună. Înainte de a începe, dau cuvântul doamnei Harms. Domnule președinte, aș vrea să mă întorc la ce a spus ieri domnul comisar Oettinger, în discuția pe care am avut-o la această comisie. Ce aș vrea să rog un reprezentant al comisiei, dacă există vreunul, să-mi răspundă la o întrebare și, de asemenea, vreau să rog biroul Comisiei să facă ceva conform unor reportaje ale presei germane, mai ales în uh, revista Spiegel. După prezentarea domnului Oettinger de aici, Indicele uh, bursier DAX s-a prăbușit. Un uh, purtător de cuvânt al comisarului Oettinger după aceea a contactat mass media și a spus că declarațiile comisarului Oettinger de ieri se bazau doar pe uh, reportaje uh, jurnalistice, ceea ce m-a iritat puțin. Aș vrea să știu ce fel de contacte are până la urmă domnul comisar Oettinger cu, Eurat, cu instituțiile Euratom și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și cu autoritățile naționale de reglementare care evaluează situația din Japonia în mod continuu și constant. Așadar, am vrea să știm uh, care este situația cu această declarație a comisarului Oettinger, pentru că nu așa se construiește o atmosferă de încredere. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul altor colegi, aș vrea să vă spun că alaltă ieri am fost la o altă întâlnire cu domnul comisar Oettinger, unde a spus exact același lucruri în același fel, exact același lucruri și mă întreb de ce piețele nu au reacționat mai devreme, domnul Ziba. Mulțumesc. E o problemă foarte importantă. Dar nu pentru agenda, pentru ordinea de zi a acestei comisii. Cred că există modalități de a rezolva problemele ridicate de doamna Harms într-un mod mai formal, dar în primul rând că nu avem aici niciun reprezentant al comisarului și în al doilea rând că avem o ordine de zi care a fost agreată și v-aș ruga, domnule președinte, să continuăm cu acea ordine de zi. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul uh, Prodi, domnul Vitorio Prodi, doreați să luați cuvântul? O să transmitem coordonatorilor ce a spus. În ce privește comisarul Oettinger, spune domnul Prodi, dacă discutăm mai târziu comentariile sale, eu aș fi de acord să intervin și eu atunci. No tak, tylko że kolega Prodi rezygnuje ze swojego wystąpienia, natomiast zgłaszają się kolejni mówcy. To było oświadczenie pani Harms, nie chciałbym dopuszczać do debaty. No. Așadar, domnul Prodi a renunțat să mai ia cuvântul, alții cer uh, să ia cuvântul, dar nu vreau să deschid o dezbatere. Doamna Hans a ridicat o problemă, o putem discuta la reuniunea coordonatorilor. Aș vrea să trecem acum mai departe la primul punct al acestei uh, dimineți, și anume gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și dau cuvântul raportorului domnul Pavel Poț. Mulțumesc, domnule președinte. directiva, propunerea de directivă stabilește cadrul Uniunii Europene în ce privește gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și se bazează pe o directivă din 2003, revizuiește o directivă din 2003 și adaugă uh, elemente și la directiva din 2009, care se ocupă de gestionarea combustibilului nuclear uzat la, în locațiile unde este folosit. Toate uh, statele au uh, reziduri nucleare și în interesul uh, siguranței pe termen lung, stocarea acestora trebuie să fie făcută într-un mod cât mai sigur. Date fiind caracteristicile acestui tip de deșeuri, trebuie luate măsuri speciale pentru a proteja sănătatea publică și mediul. Principiul de bază al gestiunii uh, deșeurilor radioactive este colectarea și izolarea de persoane, de oameni, atâta timp cât, ea, cât acest de, aceste deșeuri sunt radioactive. Și trebuie garantată o, protecția împotriva oricăror potențiale pericole. Totuși, în cazul unor deșeuri cu nivel foarte înalt de radioactivitate, consensul oamenilor de știință este că singura modalitate de stocare este la mare adâncime, stocarea geologică. În ciuda faptului că nu există facilități de stocare finală în niciun stat membru pentru acest tip de deșeuri cu uh, un grad mare de radioactivitate, rezultat din energia nucleară, deși energia nucleară uh, se folosește de 50 de ani, dar nu s-a creat niciun astfel de uh, uh, loc de depozitare finală. E vorba întotdeauna de facilități uh, temporare. Responsabilitatea în acest domeniu aparține statelor membre și este un principiu acceptat că societatea ar trebui să evite impunerea unor poveri nemeritate asupra viitoarelor generații. Și aceasta e situația, pentru că generația actuală beneficiază de electricitatea produsă uh, de centrale nucleare are și datoria în același timp de a rezolva problema deșeurilor. Țările trebuie să ia decizii cheie în ce privește managementul și gestionarea uh, acestor deșeuri radioactive uz, uzate și combustibil nuclear uzat. Uh, directiva încearcă să creeze un cadru european pentru gestionarea acestor probleme în interesul utilizării sigure a energiei nucleare pentru generațiile viitoare și a tehnologiei nucleare în uh, cercetarea medicală și în agricultură. Salut propunerea pentru că va ajuta statele membre să adopte deciziile necesare pentru a-și crea programe naționale, în special în ce privește gestionarea responsabilă a deșeurilor radioactive de activitate înaltă și combustibilului uzat. Uh, trebuie uh, dată multă atenție asigurării uh, faptului că propunerea de directivă respectă legislația existentă și practicile industriale actuale și consensul existent care există în rândul experților ar trebui luat în considerare. Deși scopul este utilizarea sustenabilă a energiei nucleare, și fie că ne place, fie că nu ne place, energia nucleară în acest moment reprezintă 13% din mixul energetic al Uniunii Europene și în unele state ajunge la 80%. Propunerea de directivă nu ar trebui să elimine posibilitatea de a utiliza în viitor materiale radioactive pe termen lung și nu ar trebui să ducă la nicio reclasificare a materialelor refolosibile, precum deșeurile radioactive. Există un consens internațional la scară largă, în rândul experților, conform cărora depozitarea geologică este cea mai bună metodă pentru gestionarea pe termen lung a celor mai periculoase deșeuri radioactive, solide și solidificate. Dar va fi nevoie de cercetare pentru a utiliza și a crea aceste depozite și, de asemenea, uh, cercetarea și dezvoltarea trebuie menținute, susținute din punct de vedere financiar. Acordurile privind exporturile de deșeuri radioactive încheiate între anumite țări trebuie examinate de la caz la caz și nu trebuie interzise pur și simplu. Există cazuri în care statele membre trimit combustibilul uzat într-o țară din afara Uniunii și anumite deșeuri rămân în țara uh, beneficiară. Și la fel, statele membre în care au loc activități de reprocesare ar trebui să li se permită să trimită deșeurile reziduale în țările din care provine, în care a fost generat uh, combustibilul uzat documentațiile de securitate n-ar trebui abordate în prezenta propunere de directivă a Consiliului, cu excepția cazului în care e vorba de documentații de securitate legate de instalațiile de depozitare a deșeurilor radioactive. Raportorul este convins că, indiferent de orice politică specială aplicată în statele membre, depozitarea deșeurilor radioactive reprezintă o problemă actuală și discuția referitoare la propunerea de directivă ar trebui să fie în continuare una de natură tehnică și nu ar trebui să devină o luptă politică cu privire la viitorul energiei nucleare în sine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poț. Deschid discuția. Vă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul uh, Bartolucci. Mulțumesc, uh, domnule președinte. în această dezbatere, inevitabil vom vorbi despre situația internațională extrem de gravă cu care ne confruntăm, pentru că asta ne face să înțelegem că trebuie să dăm dovadă și de mai multă responsabilitate față de acest subiect, însă nu trebuie pe de altă parte să ne lăsăm purtați de retorică sau de demagogie, trebuie să fim uh, foarte calmi și uh, să uh, vorbim la obiect în legătură cu acest subiect. Scopul acestei directive se potrivește contextului, pentru că scopul directivei este să existe un cadru de reglementare armonizat la nivel european în ce privește managementul uh, uh, deșeurilor nucleare și combustibilul nuclear uzat. Și aceasta face parte dintr-un set de reguli naționale și internaționale pe acest subiect. Securitatea nucleară este o prioritate pentru Uniune, care are competențe în acest domeniu conform Euratom. O Politica de securitate comunitară ar trebui să aibă în centru uh, sănătatea și siguranța cetățenilor și a mediului. Uh, și europeni, uh, reguli europene clare, transparente și obligatorii și care să acopere toate stadiile în gestionarea, stocarea, tratarea și eliminarea finală a deșeurilor reprezintă un pas logic și un stagiu final logic în legislația comunitară. trebuie să existe reguli obligatorii legate de uh, deșeuri, pentru că multe țări au semnat uh, Convenția Comună a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, însă după aceea Uniunea nu a adoptat legislație pe acest subiect. Așadar, este foarte important să fim uh, cât mai scrupuloși Uh, pe acest uh, subiect și statele membre pot adopta programe naționale pentru gestionarea combustibilului nuclear și deșeurilor radioactive pe baza unei politici europene comune care va permite cooperarea regională supusă și a reglementării comunitare, dar asta se va face în mod transparent și sigur trebuie să existe standarde reciproce foarte înalte de siguranță așa cum uh, era prevăzut și în directiva anterioară. Președintele, mulțumesc domnule Bartoloții, Doamna Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet uh, comentariile excelente făcute de domnul Poț și de ceilalți colegi, dar acum aproximativ o lună am fost în Finlanda și am vizitat o centrală nucleară de acolo. Și asta mi-a dat uh, ocazia să mă gândesc de ce vrem să stocăm aceste deșeuri sub pământ, mai ales dacă ne gândim că aceste materiale încă mai conțin jumătate aproximativ din energia lor inițială. În prima fază ele trebuie stocate în apă timp de vreo 30 de ani și abia după aceea pot fi îngropate. Deci timp de 30 de ani ele eliberează o cantitate enormă de energie și abia după aceea se poate vorbi de depozitarea lor finală. Sigur, finlandezii sunt niște oameni foarte grijulii, foarte serioși și fac lucrurile cum trebuie. Am fost acolo și am văzut cum săpau uh, uh, în pământ și după aceea turnau capsule de ciment, de beton care să țină aceste deșeuri. Sunt sigură că tot ce făceau era foarte sigur. Dar totuși, mi se pare o pierdere că toată acea energie este pur și simplu abandonată și nu poate fi utilizată. Și chiar mă întreb dacă nu putem folosi uh, această energie undeva, poate în medicină sau în alte domenii, mai ales dacă ne gândim că aceste deșeuri sunt stocate în niște cazane uriașe, niște castroane uriașe timp de 50 de ani și asta nu e foarte singur. Deci ar trebui să vedem la ce am mai putea folosi acest material. Dorejanță Rosbach, pani Rebecca Harms, grupa Gelon. Mulțumesc, Rebecca Harms, pentru vest. Ja, <clears throat> guten Tag. Ähm, Nochmal jetzt ernsthaft zu der äh, Ausschussberatungstagesordnung. Äh, Iau din nou cuvântul äh, pe ordinea de zi a aceste zile. La Comisia ITRE, de asemenea, am început să examinăm această propunere a Comisiei Europene și primul lucru care m-a uimit este că există o diferență majoră între dezbaterea pe inițiativa precedentă, în sensul că a existat o directivă privind stocarea finală a deșeurilor nucleare care avea drept scop să obțină un răspuns clar la întrebarea ce facem cu deșeurile nucleare, asta ca o precondiție la extinderea utilizării energiei nucleare. Așadar, Uh, întâi trebuie răspuns la întrebarea, trebuia răspuns la întrebarea dacă suntem capabili să gestionăm uh, deșeurile și după aceea să investim în noi uh, centrale nucleare. Și asta e întrebarea care lipsește din această propunere și întrebarea și preocuparea pe care o are grupul meu. Comisia care examinează propunerea în acest moment nu examinează suficient de uh, atent dificultățile pe care le are proiectul suedez de stocare a deșeurilor, de exemplu, și nu ia în considerare eșecul unui astfel de proiect în Germania, am fost invitat de câteva ori în, în Germania la o facilitate de depozitare din uh, HESA, care acum aparține Guvernului Federal German și se poate vizita și e foarte ușor să vezi ce dificultăți există acolo uh, și cum un astfel de proiect poate să se prăbușească, să dea greș. Din nefericire, comisia noastră n-a planificat nicio astfel de vizită. Primul punct de, al acestei propuneri este o definiție a deșeurilor radioactive. Din punctul nostru de vedere, această definiție este inadecvată fiecare stat membru are în continuare libertatea să decidă dacă uh, acest combustibil uzat poate fi folosit în continuare ca o resursă de energie sau poate fi considerat cea mai periculoasă sursă de uh, deșeuri radioactive. Și asta înseamnă că e în continuare posibil să exporți aceste lucruri către țări terțe, pentru că dacă nu îl definești ca deșeu, atunci directiva în continuare îți dă permisiunea să exporți, uh, de exemplu, bare radioactive, uh, deșeuri de bare radioactive foarte periculoase în Rusia sau în orice altă țară din afara Uniunii Europene. Așadar, cel mai important, cea mai importantă cerere pe care o va face grupul meu în timpul acestei dezbateri este următoarea. Am dori ca toate deșeurile nucleare să fie acoperite de acest text al directivei, nu doar o parte dintre ele. Vrem ca deșeurile de uraniu și deșeurile miniere să fie acoperite, și, de asemenea, um, substanțe rezultate în urma unor activități militare în anumite țări. Și vrem ca mm, elementele uh, de baterii nucleare să fie considerate um, deșeuri nucleare sau acele substanțe care continuă să ajungă în, uh, uh, în mediul înconjurător să fie considerate deșeuri, așa cum se întâmplă, uh, cum este situația în Franța. Așadar, până acum au existat niște uh, bucle, niște, niște pete albe care au permis industriei să scoată de pe lista deșeurilor o, o serie întreagă de substanțe. Noi credem că și deșeurile cu radiații scăzute ar trebui incluse în area de aplicare a acestei directive și nu vrem să continuăm, uh, să permitem continuarea acestei practici din multe state membre, unde uh, radiațiile, unde deșeurile cu radiații reduse uh, se măsoară într-un mod în care să se, se, poate, să se poată spune că nu sunt periculoase și atunci sunt reciclate și folosite, de exemplu, la construcția de șosele. Deci vrem să interzicem această chestiune vrem să dăm prioritate combustibilul eh, deșeurilor celor mai vechi și cred că directiva aceasta ne aduce foarte mult eh, la, ne întoarce foarte mult la problema cheie și anume la faptul că trebuie să ne uităm mai ales la pericolele care sunt, eh, se pun din punct de vedere al cutremurilor nu doar pentru centralele nucleare, ci și pentru facilitățile de stocare. În Japonia, în Japonia am primele câteva zile de după cu tremur au fost probleme mari la sistemele de răcire. ale acestor uh, locații unde, sunt, unde se presupune că trebuie să se facă stocarea finală a acestor deșeuri nucleare. Uh, Problema noastră cu această propunere este că e imposibil să-ți dai seama cine trebuie să ia deciziile și ce fel de consultări trebuie să aibă loc uh, cu ce fel de experți uh, această abordare este descrisă ca una extrem de deschisă, dar noi nu putem să o acceptăm și nu putem să acceptăm nici modul în care sursa, uh, cel care creează uh, acest uh, deșeu, e responsabil pentru stocare. Principiul poluatorul plătește trebuie să se aplice în acest caz și acest lucru, din păcate, nu se întâmplă. Este o provocare majoră astăzi să te asiguri că există resurse financiare pentru stocarea finală pe o perioadă de 50 sau 70 de ani. În unele țări această problemă va apărea peste această perioadă de timp și problema finanțării nu este abordată uh, corespunzător aici. Acestea sunt uh, comentarii pe care le-a prezentat Comisia ITRE și e păcat că nu avem o discuție generală între raportorii și raportorii din umbră din comisia noastră și cei de la ITRE. Raportorii raportorul nu ne-a dat prea mult timp pentru asta, de aceea mi s-a părut important să exprim toate aceste uh, rezerve. Mulțumesc, doamna Harms pentru această expunere cuprinzătoare. Chris Davis dorește acum să ia cuvântul. Din partea ALDE, Vittorio Prodi mai apoi, doamna Rovana Plumb. După care o să dau cuvântul domnului Potts. Chris Davis. Mulțumesc. Îi țin uh, locul uh, doamnei Parvanova și unele comentarii sunt ale dumnei, altele ale mele. Cred că e ușor să, fel, să ne culcăm pe oreche Atâta timp cât nu sunt probleme, ne gândim că nici nu vor putea fi vreodată probleme. Și cu cât analizăm mai mult situația din Japonia și unele mărturii și evoluții ale acestor centrale nucleare, care, din câte știm, funcționează de 50 de ani fără probleme, cu atât uh, imaginea devine mai îngrozitoare. Am citit în ziare următoarele privind um, acele bazine de combustibil nuclear. E vorba de companie japoneză care se ocupa de aceste reactoare. A permis um, umplerea bazinelor cu o cantitate mai mare decât cea prevăzută și iată de aici probleme de scurgeri, de deversări și așa mai departe. Bun. Când uh, vorbim despre industria nucleară, e nevoie, în primul rând, de transparență, de control independent și uh, nu poate exista clauza confidențialității comerciale, fiindcă, iată ce se întâmplă acum în Japonia și situația s-ar putea înrăutăți în următoarele zile, subminează încrederea în industria nucleară în toată lumea. Deci trebuie să existe controle independente și transparență 100%, fie că este vorba de funcționarea centralelor sau de stocarea deșeurilor. Aș dori să vorbesc și despre, și despre transport. De multe ori, și în ceea ce vește țara mea, transportul de deșeuri între centralele nucleare nu a cauzat probleme în ultimii 50 de ani. Dar această idee că expediem material nuclear, nuclear din Japonia pe mare uh, în celălalt, uh, în celălalt colț al lumii, în, la mine în țară, mi se pare o nebunie. Una e să construiești o centrală nucleară într-o zonă cu activitate seismică foarte ridicată și alta e să, trim, să, să trimis pe mare material nuclear. Navele, vapoarele, se, mai și scufundă și se întâmplă asta destul de des. În ceea ce privește stocarea pe termen lung a depozitelor, da, s-ar putea să alegem uh, depozitele geologice la mare adâncime. Dar asta înseamnă că ochii care nu se văd se uită? băgăm uh, deșeurile într-o groapă adâncă, acolo unde nu e activitate seismică și gata, am, am uitat de ele? Sau uh, respectăm cerințele și prevederile existente care doresc să se asigure că există posibilitatea de recuperare a deșeurilor. Poate că până la urmă oamenii de știință vor, ne vor da răspunsurile pe care ni le promit de mulți ani și anume uh, utilizarea în siguranță a deșeurilor radioactive. Poate că generațiile viitoare vor putea să facă acest lucru. Deci haideți să nu le dăm uitării. O întrebare din partea doamnei Parvanova a Comisiei. Există um, contracte între guverne și uh, centrale nucleare în Uniunea Europeană și Rusia. Avem un contract între Bulgaria și Rusia. Dacă aplicăm um, legislație viitoare, acestea vor fi revizuite sau spunem pur și simplu că prevederile pe care le stabilim aici se referă doar la teritoriul Uniunii Europene sau se referă și la deșeurile radioactive create în Uniunea Europeană, dar apoi expediate în afara uh, frontierelor Uniunii Europene pentru prelucrare. Mulțumesc foarte mult, domnule Davis. Victoria Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint. Cred că aceasta este o ocazie foarte bună pentru a avea o dezbatere amplă. Euratom um, a organizat foarte bine protecția împotriva radioactivității la nivel european, um, dar uh, sectorul industrial a fost întotdeauna influențat de faptul că două țări au dețin arme nucleare, ceea ce a împiedicat orice încercare, orice, orice încercare la nivel european de a face ceva cu privire la energia nucleară. De bine, de rău, iată Asta a impus Franța și Marea Britanie asupra Euratomului. Acum trebuie să vedem dacă problema deșeurilor cu care ne confruntăm poate să fie sau ar trebui să fie rezolvată la nivel european printr-o inițiativă coordonată și nu lăsată la latitudinea statelor membre, care de multe ori nu reușesc să, față, să facă față. A venit deci vremea să hotărâm la ce servește Euratom și ce vrem să facem cu Euratom în ceea ce privește lucrurile importante. Mulțumesc, doamna Rovana Plumb. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să încerc să fiu uh, succintă. S-au spus foarte multe lucruri importante de către colegii mei. În primul rând, vreau să vă spun că susțin poziția uh, domnului Poc prin acest uh, aviz din partea Comisiei de Mediu. Uh, Um, este o propunere de directivă și este o problemă care uh, este de mare actualitate, nu numai raportată la realitățile uh, din uh, lume, mă refer la Japonia, dar și la faptul că discutăm la nivelul Uniunii Europene despre infrastructura energetică ante și post 2020 Uh, referitor strict la gestionarea, la scopul acestei directive și la proiectul nostru de aviz, uh, am să mă refer la gestionarea uh, deșeurilor, care este un lucru deosebit de important dar aici aș vrea să accentuez faptul că nu numai gestionarea prin uh, activitățile legate de manipulare, de pretratare, tratare și așa mai departe, condiționare, depozitare intermediară, este foarte importantă monitorizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor pentru depozitarea intermediară sau uh, definitivă a deșeurilor radioactive. Și sunt de acord cu faptul că responsabilitatea aparține statelor membre, dar cred că trebuie să existe o cooperare regională și cred că trebuie să existe o uh, coordonare uh, Uh, europeană, dat fiind faptul că, într-adevăr, de multe ori statele membre nu sunt capabile să rezolve aceste uh, probleme. Mulțumesc! Dziękuję koleżance Rowanie. Ryszard Ziber. Mulțumesc, Rovana, domnul Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, statele membre pot avea propria lor politică energetică, dar eh, nu acceptăm să existe standarde diferite de securitate. Avem nevoie de cele mai înalte standarde posibile din punct de vedere tehnic. Nu dorim ca statele membre care renunță la energia nucleară să fie în pericol, fiindcă vecinii lor folosesc în continuare această tehnologie. A venit vremea ca la nivel european să cerem standarde ridicate, iar această directivă, cred eu, este primul pas în această direcție, chiar dacă mai rămâne cale lungă de bătut. Haideți să nu vorbim aici de, com- de competență, avem nevoie de o comisie care să joace un rol activ, care să ia taurul de coarne acum după evenimentele din Japonia, avem nevoie de, de Uh, instalații de depozitare permanent și apoi trebuie să vorbim uh, pe șleau despre costuri, costurile generate de această producție de energie. Știm că depozitarea permanentă are uh, termene limită foarte distanțate și foarte departe și există o mare nesiguranță la nivel financiar când vorbim despre 50-60 de ani de acum încolo. Uh, în ceea ce privește deșeurile de activitate foarte radioactivă foarte, activi, foarte ridicată. Și cred că Comisia trebuie să uh, dea o declarație, să publice o comunicare cu privire la costurile reale ale uh, depozitării pe termen lung pentru a putea înțelege mai bine cum stau lucrurile. Unele state membre folosesc această formă de energie, altele nu, dar trebuie să înțelegem cum stau lucrurile în realitate la nivelul costurilor. Astfel, oamenii vor fi mai atenți în ceea ce privește aspectele pe termen lung de securitate. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum dau cuvântul comisiei. Avem doi reprezentanți ai comisiei. Dar uh, nu-i zăresc în sală? Da, domnul Wolfgang Hilden este alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile făcute și pentru sprijinul general pe care le acordați propunerii noastre. Ne bucură acest lucru și vă pot spune că această propunere a fost precedată de consultări uh, ample, unde multe din aceste aspecte au fost ridicate și, bineînțeles, uh, s-a luat notă de ele. Trebuie analizat uh, în amănunt situația actuală pentru a nu exista suprapunere cu legislația, legislația existentă, iar unele dintre aspectele ridicate astăzi ar duce la o astfel de suprapunere legislativă în ceea ce privește, de pildă, deșeurile de la mineritul pentru uraniu, s-ar întâmpla acest lucru, fiindcă noi considerăm că acest aspect a fost acoperit în total în legislația existentă. În ceea ce privește securitatea uh, depozitării permanente și a altor instalații, directiva este foarte strictă în ceea ce privește această necesitate a siguranței care și studiile în acest sens, care trebuie să acopere toate aceste riscuri și scenariile posibile sau mai puțin posibile care ar putea afecta siguranța unei instalații sau unei activități uh, aceasta este o condiție sine qua non pentru noi în ceea ce privește uh, construcția acestor depozite geologice, unde avem nevoie de siguranță pasivă pe termen lung, fiindcă nu putem garanta monitorizarea pe o perioadă atât de lungă de timp. Deci, acest element uh, de siguranță pasivă și, și posibilitatea de a demonstra acest lucru reprezintă aspecte foarte importante. Iată de ce și la Consiliu ne străduim să menținem această idee și facem eforturi în acest sens, fiindcă în momentul în care ne gândim uh, la legislația existentă și, ex, și mă scuzați, când ne gândim la situațiile cu care ne-am confruntat și avem unele situații nefericite, uh, suntem uh, de părere că dacă se uh, efectuează inspecții și studii înainte de construcția acestor depozite, atunci riscul unor astfel de uh, efecte negative este minimizat, nu poate fi eliminat, dar minimizat. Și putem să ne gândim la depozitele uh, supraterane uh, care au nevoie de control și monitorizare sau uh, acest, această depozitare unde este nevoie de securitate pasivă. Deci este întotdeauna, întotdeauna un conflict între posibilitatea de refolosire a materialelor la suprafață unde nu putem garanta faptul că uh, că va exista o monitorizare pe, pe perioadă atât de lungă de timp uh, și că va exista finanțarea, precum și stabilitatea politică de care avem nevoie pentru a garanta siguranța acestor instalații. Iată de ce noi suntem de părere, și aici este temelia acestei propuneri, că statele membre trebuie să stabilească programe naționale și planuri în acest sens pentru a vedea uh, ce facem cu deșeurile și cu combustibilul uzat uh, existente deja și cum se, adaptăm, se adaptează politicile în acest sens. În ceea ce privește deșeurile militare, uh, trebuie să vă spun că, din păcate, noi am pierdut deja uh, două spețe în instanță în ceea ce privește mm, deșeurile militare, gestionarea acestora, deci până acum nu am registrat prea mult succes în acest domeniu și acest subiect este unul foarte dificil, sunt de acord și eu. Unul aș dori ca și aceste materiale să fie acoperite de directivă, fiindcă și statele membre trebuie să, uh, să uh, uh, rezolve problema acestor deșeuri. Ne-am consultat îndelung, așa cum v-am mai spus, cu părțile implicate și am încercat ca în propunerea noastră să includem cele mai bune practici pe care le-am descoperit. Am fost felicitați de Agenția Internațională a Energiei Atomice pentru această propunere foarte strictă și spunându-ne că nu s-au așteptat să mergem atât de departe. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește interdicția exporturilor pe care am introdus-o în această directivă, uh, care reprezintă un aspect foarte important. Este vorba uh, de um, o interdicție la exporturi pentru uh, Um, eliminarea permanentă. Este foarte greu, deci, să susținem acest punct de vedere. Nu, e, nu este deloc ușor să susținem un astfel de punct de vedere, credeți-mă. În această situație nefericită cu care se confruntă Japonia, suntem de acord cu raportorul și cu ceilalți vorbitori care au spus că ar trebui să nu facem aici o confuzie între gestionarea deșeurilor și folosirea viitoare a energiei nucleare, fiindcă indiferent uh, care vor fi hotărârile luate cu privire la viitorul energiei nucleare, deșeurile existente, deșeurile periculoase existente trebuie să fie uh, depozitate și eliminate. Deci ar fi foarte bine dacă această, uh, ar fi foarte uh, rău dacă uh, această dezbatere ar fi influențată de evenimentele nefericite, însă aici ne arată cât de important este să se demonstreze condițiile de siguranță. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru toate eforturile dumneavoastră și pentru observațiile dumneavoastră foarte uh, valoroase. Așteptăm cu uh, nerăbdare acest uh, aviz. Comisii, panul Wolfgang Hilden. Mulțumesc, domnule Hilden. Și acum, ca să încheiem, are din nou cuvântul domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor utile. Sunt de acord cu doamna Rosbach. Trebuie să ne gândim mai mult la posibilități de reutilizare mai degrabă decât de tratare și de să nu mai considerăm totul deșeuri. A fost foarte interesant să ascult și opinia doamnei Harms și ideea negocierilor la scară atât de largă. Mă bucur să aud acest lucru, mi se pare că este o idee bună și sper că asta va însemna că și alți colegi își vor găsi timpul ca să răspundă invitației mele. Sunt de acord că această directivă este un prim pas și că mai există o serie întreagă de lucruri care trebuie tratate în detaliu. Principiul precauți- precauțiunii trebuie respectat și avem nevoie la, de răspunsuri la anumite întrebări înainte să uh, creăm o nouă categorie de deșeuri. Sunt sigur că Comisia va continua lucrările în această direcție, iar discuțiile noastre de aici vor avea o contribuție. Vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume amendamente, se corectează președintele. 21 martie 2011, termenul pentru depunerea amendamentelor, ora 12. Plenara din iunie. Vot în Comisia MV 12 aprilie, ITRE 26 mai. Următorul punct de pe ordinea de zi acum este raportul Anei Rosbach dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă. Mai întâi mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru creativitatea și flexibilitatea lor și pentru ideile excelente pe care le-au adus. Mulțumesc și Tinei Rulinger de la secretariat care a pus la oaltă toate aceste idei și a creat un document pe care sper să-l putem susține cu toții. Am încercat să reducem declarațiile controversate și să includem indicatori măsurabili clari, astfel încât textul să fie unul acceptat de toată lumea. Sper totodată să putem uh, adopta acest text dincolo de PIB foarte repede ca să trecem mai departe în acest proces de a uh, face o diferență în viața cetățenilor. Sper totodată să aud idei bune și măsuri inovatoare, măsuri pozitive din partea Comisiei odată ce am adoptat acest text. Nu a fost ușor. Este a doua noastră încercare dar sunt uh, optimistă și uh, am speranță pentru că văd că toată lumea este dispusă să discute această problemă care se află și pe agenda numeroaselor organizații internaționale. Aceste organizații consideră că aceasta e o prioritate majoră și mă bucur, deci, că facem un prim pas către ceva care e important pentru toți cetățenii europeni. O să mă opresc aici și voi asculta observațiile colegilor. Mulțumesc! Teraz przekażę mm, głos... Da acum cuvântul domnului Schnellhardt, spune președintele. Apoi domnul Prodi și doamna Belie. Domnul Schnellhardt acum, deci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Este a doua rundă de discuții și știm ce s-a întâmplat la prima. Nu uh, a fost uh, foarte, o atitudine foarte, posibil, uh, foarte pozitivă. La unii li s-a părut prea mult, la alții li s-a părut prea puțin. cred că era vorba de pozițiile diferite de pe care pleca fiecare dintre noi dar e nevoie de mult curaj să revii cu același text pentru o a doua încercare și să încerci din nou să găsești o majoritate. Deci eu unul vă doresc succes. Avem în fața noastră un document care trebuie analizat uh, cu atenție și fără prejudecăți. Cred că propunerea doamnei Rosbach este acceptabilă. Și, dar o să vă spun ceea ce ni se pare nouă important. Noi considerăm că PIB-ul trebuie să rămână cifra centrală Sigur, sunt uh, multe motive care ne, sunt multe motive pentru care am putea să ne îndepărtăm de acest uh, indicator. Pentru că sunt multe lucruri pe care PIB-ul nu le măsoară. Dar, odată ce uh, folosim acest indicator ca bază, putem totuși să recunoaștem că avem o bază pentru performanța economică care să ne ajute să ne dăm seama unde apare șomajul, de exemplu, și alte elemente de această natură. Deci nu putem să le înlocuim imediat cu un nou indicator. Asta, pe de altă parte, ar uh, impune și niște costuri foarte mari și ar aduce o serie de probleme. Prin urmare, eu aș dori un transfer încet și atent la un sistem care să păstreze încă PIB-ul în centru. Putem măsura și alte elemente, dar eu fac apel la colegii mei din comisie să adopte această direcție acest indicator mi se pare important, cred, și pe de altă parte că propunerea Comisiei trebuie uh, îmbunătățită și că avem nevoie de un indicator mai obiectiv, uh, dar la final împreună putem crea ceva bun pentru Europa și pentru noi. Dar să nu uităm că prea multă birocrație nu e de folos nimănui. Sigur, uh, oferă niște locuri de muncă, dar nu acesta e scopul nostru. Mulțumesc, domnul Vitorio Prodi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc Anei Rosbach pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Revenind la acest subiect foarte important, nu e un lucru care se va hotărâ în următoarele zile. Trebuie să lucrăm treptat. Mie mi se pare important să începem acum o analiză aprofundată vis-a-vis -vis de durabilitate în general. e necesar să extindem conceptul de creștere în cadrul conceptului mai larg al dezvoltării. Acest lucru implică și uh, evoluția culturală și asta cu siguranță va lua mult timp. Dar este un proces care a început deja. Această prin această aprofundare a conceptelor și acest lucru este foarte important fiindcă ne permite să privim și esența existenței noastre aici. Și e important că e o idee care a luat naștere în Parlament. Și acum, prin urmare, este important să începem cu rezervele necesare, să analizăm lucrurile și să pornim uh, la, pe un drum care va fi foarte lung. Dar putem porni împreună în acest moment, tocmai pentru că vrem cu toții să avem o civilizație durabilă și acest element face parte din această civilizație. Deci uh, îi mulțumesc, domnul Rosbach, pentru munca sa și sunt sigur că vom putea cu toții să ne aducem contribuția. Victorio, koleżanka Sandrine Bellier. Mulțumesc, Victorio. Sandrine Bellier. O să subscriu și eu la ceea ce spuneau colegii mei, mai întâi mulțumindu-i doamnei Rosbach. Într-adevăr, e o a doua încercare care cred că a găsit un echilibru. Este vorba de un echilibru destul de ambițio- ambițios pentru ecologiști, prea revoluționar pentru alții, dar totuși cred că am reușit să ne punem de acord asupra faptului că ar trebui, începând de azi și în viitor, să creăm alte instrumente, instrumente necesare pentru măsurarea progresului și care să ne permită să evaluăm și resursele disponibile. Și în acest cadru, singurul instrument sau principalul instrument care servește ca busolă politică astăzi, PIB-ul, nu este satisfăcător și nici suficient. Acest principal instrument nu reflectă realitatea societăților noastre în plină dezvoltare, în plină mobilitate, iar absența indicatorilor social și de mediu contribuie în cele din urmă, pe termen mediu și lung, la agravarea și nu la îmbogățirea patrimoniului nostru social cultural și natural. Prin urmare, pentru grupul ecologiștilor, PIB-ul trebuie mai întâi să fie reanalizat din perspectiva acestor indicatori progresiv și nu mai trebuie folosit ca obiectiv principal pentru politici, ci considerat în cadrul unor alte instrumente. Deci uh, trebuie să lucrăm și la celelalte instrumente care să ne permită să măsurăm progresul și bogăția statelor noastre, după cum spuneam, care sunt în, primă, în plină evoluție și mobilitate. În final, dați-mi voie să vă spun că grupul ecologiștilor va susține acest uh, nou raport privind uh, dincolo, PIB-ul și dincolo de el. Mi se pare că astăzi este un punct de plecare pentru a măsura mai bine societatea, pentru a crea aceste noi instrumente și vom susține textul în versiunea originală, fără amendamente. Mulțumim, doamnă Belie. Marisa Maties are cuvântul. Sau Karin Kadenbach se corectează președintele. Mulțumesc. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei. Cred că evenimentele din Japonia nu pot fi ignorate. Deocamdată avem doar PIB-ul. Și nu putem presupune că creșterea economică pozitivă aduce automat și prosperitate. Avem nevoie de indicatori suplimentari, după cum spunea și domnul Prodi. Creșterea are valoare doar dacă e durabilă. Uh, grupurile politice vor trebui să dezbată pe uh, marginea acestui subiect, dar ținând seama de valori. În acest moment, se pare că ne dorim creștere cu orice preț, dar e nevoie de mai mult, e nevoie de calitatea vieții și de indicatori pentru aceasta trebuie să ne analizăm economia în funcție de bunăstarea oamenilor. Eu mă gândesc la indicatori cum ar fi um, speranța de viață sănătoasă. Avem nevoie de asemenea indicatori, pentru că doar PIB-ul este mort de la uh, cutremurul din Japonia încoace. Mulțumesc, Karin. Crista Clas acum. Vă mulțumesc. Pot să pornesc discuția tocmai de la ceea ce s-a întâmplat în Japonia, pentru că um, acest lucru ne-a schimbat atitudinea vis-a-vis -vis de calitatea vieții. Dăm altă valoare lucrurilor acum decât înainte. Uh, susțin ceea ce spunea Horst uh, Schnellhardt. Să păstrăm PIB-ul ca indicator clar și să-l suplimentăm cu alți indicatori. Nu sunt sigură cum se situația cu cererile mai extreme. Ne gândim întotdeauna la studii de impact când facem ceva nou și asta este o întrebare adresată Comisiei se poate face ceva cu acești indicatori suplimentari? Poate fi totul măsurat, uh, indexat la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe? Se propun noi indicatori care sunt puțin flexibili când vine vorba de valorile oamenilor, ei nu sunt uh, bătuți în cuie. Uh, de obicei uh, cerem studii de impact și aș întreba Comisia ce uh, crede vis-a-vis -vis de acest lucru. Putem face ceva cu datele existente sau de ce date noi avem nevoie de la statele membre pentru a putea face acest lucru? Chiar am multe întrebări vis-a-vis -vis de acest subiect. Mulțumesc, Cristian. Salvatore Tatarella urmează. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu și eu foarte scurt. Lumea se schimbă în mod dramatic. Deci este normal ca și metodele pe care le folosim pentru a măsura lumea să se schimbe. Așa încât felicit raportoarea pentru că a abordat acest subiect. Are o muncă dificilă de făcut, pentru că genul acesta de inovare și schimbare este întotdeauna dificil. Sper că această dezbatere din Parlament să continue și dincolo de aprobarea acestui raport, fiindcă e un subiect care ar trebui să intereseze toate grupurile politice și sper să putem organiza și ceva audieri pe acest subiect ca să extindem puțin dezbaterea și să o transformăm într-unul din principalele subiecte de discuție ale Parlamentului. Mamy w tej chwili Mulțumesc, Salvatore. Acum dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. Bună dimineața tuturor! Comisia este foarte bucuroasă uh, să audă despre această a doua încercare care, în uh, termeni uh, mari, susține direcția adoptată și de comisie. Comunicarea stabilește foarte clar faptul că PIB-ul trebuie să rămână un indicator important pentru comisie și că el trebuie suplimentat cu alți indicatori. Indicator care să acopere aspecte pe care PIB-ul nu le acoperă Cam asta vor și două treimi dintre cetățenii Uniunii Europene, conform sondajelor. Deci simțim că suntem pe, pe un teren foarte sigur. Vis-a-vis de întrebarea specifică a fezabilității și acordului, uh, efortului birocratic, dați-mi voie să vă spun următoarele. În uh, timpul care a trecut de la publicarea comunicării am uh, analizat datele Eurostat, mai ales în uh, domeniul social, și am descoperit că diversele statistici care țineau de chestiuni economice și sociale pot fi combinate pentru a acoperi diversele probleme de redistribuție. Uh, nu este un proces uh, închis, iar uh, datele nu au fost publicate încă, dar vă pot spune că putem găsi indicatori mai buni pe baza datelor existente. În ceea ce privește mediul, există așa numitul indicator sintetic privind uh, povara de mediu. Aici datele nu sunt atât de cuprinzătoare pe cât ne-ar fi plăcut, Așa că uh, suntem în căutare de metode inovatoare pentru colectarea datelor în viitor. Problema birocrației și efortului administrativ a fost și ea adusă în discuție și poate că ar trebui să schimbăm puțin felul în care privim acest lucru. Vedem din ce în ce mai mult că informațiile și statisticile oficiale sunt necesare pentru luarea deciziilor. S-au menționat studiile de impact. Acestea sunt necesare, dar uh, trebuie ca datele de mediu, economice și sociale să fie disponibile pentru ca aceste studii de impact să fie viabile și utilizabile. Deci, statisticile și datele sunt o investiție în uh, decizii bune. Nu trebuie să fie văzute ca birocratice sau ca o povară. Vă mulțumesc. Da, Horst. Încă o întrebare pentru comisie. Pentru că mă deranjează puțin această situație. Sunt de acord în mare parte cu ce spuneați, dar vorbeați despre redistribuția bogăției. Dacă spuneți că această bogăție nu este bine redistribuită, cum credeți că Europa poate legifera redistribuirea ei? Vă rog spune președintele. Da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Deocamdată nu vreau să spun că Comisia se ocupă în principal de redistribuirea bogăției. Se pune mai degrabă problema distribuirii stilurilor de viață diferite în, diverse categorii ale, în rândul diverselor categorii ale populației și trebuie să vedem dacă putem schimba acest lucru și dacă putem face acest lucru pe baza datelor existente. Dar informațiile trebuie să fie disponibile înainte să putem schimba ceva. Mulțumesc. Și acum aș vrea să dau cuvântul din nou raportorului. Vă rog. Doamna Rosbach. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, aș vrea să fac un comentariu final. În primul rând, mulțumesc foarte mult tuturor pentru abordarea constructivă Domnule Schnellner, niciodată nu m-am gândit la dislocarea PIB-ului. Este vorba de o măsură adițională, nu e vorba să excludem anumiți indicatori. E o situație similară cu cea a energiei. Nu cred că poți să folosești doar o unitate de măsură cum spuneam, ca și în cazul energiei, niciodată nu o să fim capabili să supraviețuim numai cu petrol, ci va trebui să ne diversificăm. Și la fel stau lucrurile și aici. Abordarea este că avem nevoie de o diversitate cât mai mare de aspecte care să fie incluse în aceste măsuri și nu cred că vom fi vreodată capabili să ajungem la un rezultat definitiv, pentru că Așa cum s-a spus, lumea se schimbă constant și, prin urmare, aceste măsurători se vor schimba și ele constant. Vom avea nevoie întotdeauna de noi unități de măsură. Însă înțeleg că acest lucru e foarte important pentru noi toți, nu doar aici în Europa, deși haideți să ne concentrăm pe Europa. Cred că aceasta este o chestiune uh, asupra care vom colabora îndeaproape uh, noi și Comisia și cred că este o zonă în care putem face schimb de opinii și de idei și să ajungem la rezultate care să fie benefice pentru întreaga Europa. Așadar, am o atitudine foarte pozitivă și sunt cu siguranță de acord cu colegii din uh, uh toate uh, orientările politice, e o problemă de sustenabilitate și, da, sigur, ar trebui să organizăm audiere aici la Parlament ca să stabilim încotro evoluăm ca societate și ce ajustări trebuie să facem. Așadar, aștept cu nerăbdare dezbaterea și cu ajutorul dumneavoastră sper să facem acest document un bun punct de plecare pentru dezvoltări ulterioare foarte interesante. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Rosbach. Am încheiat așadar dezbaterea pe acest punct. Și înainte de a trece la următorul punct, termenul de amendamente 21 martie la ora 12 votul în comisie pe 19 aprilie și votul în plenară în iunie 2011. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 27, schimb de opinii cu reprezentantul Comisiei privind prezența un nivel scăzut de ONG în furaje. Și vreau să dau cuvântul Comisiei și anume directorului general uh, Eric Pudele. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să exprim scuzele doamnei director general uh, Testori Corgi, care ar fi trebuit să fie prezentat aici în locul meu însă am petrecut toată noaptea într-o procedură de conciliere privind clonarea și prezidează o conferință asupra OMG-urilor pe care o organizăm împreună cu Parlamentul, deci n-a putut să participe și la această dezbatere. Aș vrea însă să mulțumesc Comisiei Envi pentru că ne dă ocazia să prezentăm aceste uh, propuneri care au fost votate cu majoritate calificată pe 22 februarie și a fost supus atenției Parlamentului în cadrul uh, uh, procedurii de trei luni pe care le aveți pentru a vă da avizul. În trecut aveam o toleranță zero pentru importurile de organisme modificate genetic care nu erau autorizate printr-o decizie a Comisiei Europene. Și această toleranță zero punea o serie de probleme pentru că statele membre nu aveau aceleași metode de diagnostic. Asta provoca anumite incertitudini față de operatori. Era un principiu ușor de uh, implementat, dar uh, nu atât de ușor din punct de vedere tehnic. Și asta punea probleme pentru că OMG-urile cerealele care uh, veneau în Europa conținând OMG-uri interzise erau analizate la frontieră și vapoare întregi erau uh, respinse. La cererea statelor membre, Comisia a propus o decizie pe care o aveți acum în fața ochilor și care vizează armonizarea controalelor, mai ales în ce privește importurile, și această decizie prevede o serie întreagă de protocoale privind eșantionarea, testele, metodele folosite. O să vedeți aceste lucruri în anexă. Și definește mai ales cel mai mic nivel de OMG-uri care poate fi detectat conform metodei, unei metode care este robustă și care nu poate fi contestată de către exportatori și în special, fie că e vorba de exportatori din America de Nord sau de Sud. Asta e important pentru că în trecut au existat multe contestații atunci când un stat membru descoperea într-o navă încărcată cu cereale uh, un rezultat pozitiv foarte aproape de nivelul zero analitic, se făceau uh, contestații nesfârșite uh, de către experții statelor uh, exportatoare și ale statului importator. Așadar, am definit nivelul zero tehnic drept 0,1%, care este un nivel ce dă toate garanțiile în ce privește fiabilitatea de detecție. Așadar, e nivelul cel mai scăzut care poate fi atins prin cea mai bună metodă prezentată în anexă, metodă disponibilă în Europa și validată de laboratorul nostru comunitar de referință pentru OMG-uri, așadar e metoda cea mai sensibilă și acest nivel 01 este nivelul cel mai redus care atunci când este detectat nu poate fi contestat de o parte uh, terță. Această propunere vine cu trei condiții. În primul rând, trebuie ca OMG-ul să fie, OMG-ul respectiv să fie autorizat în țara terță care face exportul așadar. Deci să fi fost supus în evaluări științifice în această țară terță. În al doilea rând, să fie în curs de evaluare de către Agenția noastră de Securitate Alimentară de EFSA. Deci există o serie de evaluări și de teste eh, care să, să există o serie de evaluări și de texte, teste făcute de agenția noastră sau fie acest eh, OMG a fost autorizat în trecut în Uniunea Europeană și autorizarea sa a expirat, și a treia condiție este ca EFSA să ne indice că prezența acestui rezidu de mai puțin de 0,1% nu constituie un risc pentru sănătatea umană, animală sau pentru mediu. Deci aceste trei condiții sunt foarte importante. Nu este un cec în alb oferit tuturor OMG-urilor uh, din întreaga lume, ci numai pentru anumite OMG-uri foarte bine definite și mai ales care sunt în curs de evaluare de către agenția noastră, de către EFSA. Vă reamintesc câteva cifre. În Uniunea Europeană importăm 33 milioane tone soia pe an, în medie, și 4 milioane de porumb, tone de porumb, în special din Argentina, Brazilia și Statele Unite. Și cea mai mare parte, quasi totalitatea acestor produse sunt uh, pentru uh, hrana animalelor. O parte foarte mică merge la alimentația umană, mai ales o parte din, din porumb, însă, cum spuneam eu, e o parte foarte mică. Obiectivul acestei propuneri este să permită importatorilor comunitari care au nevoie, în special de acest uh, porumb și de soia pentru uh, hrana animalelor uh, păsări, porci și bovine în special, și să facă în așa fel încât importatorii să poată avea un cadru legal clar și precis pentru ca uh, partenerilor din țara exportatoare să poată defini acest cadru tehnic și în acest fel să se evite situații în care sunt uh, trimise înapoi vapoare întregi cu cereale în urma unor uh, rezultate pozitive. Deci respectând acest nivel zero analitic, adică 0,1% de fapt, se numește zero analitic, deci cel mai redus nivel pe care îl putem detecta, fiind în același timp siguri că analiza nu va putea fi contra, contestată de o contraexpertiză. Și acest proiect de regulament care a fost așadar adoptat de Comisia de Comitetul Permanent pe 22 februarie, a fost transmis pe 14 martie Parlamentului și Consiliului în cadrul acestei proceduri uh, de trei luni, pentru ca dumneavoastră să vă dați avizul. Iată, domnule președinte, pe scurt, uh, explicată situația actuală. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule director. Deschid uh, dezbaterea. Există întrebări pentru reprezentantul comisiei? Nu? Totul este clar? Mulțumesc foarte mult așadar. Așadar, Termenul limită pentru a exprima obiecții 30 martie 2011 la prânz. Merci, euh, monsieur, monsieur Poudelet. Sont maintenant Așadar, acum trecem la punctul următor al programului nostru. politica agricolă comună în perspectiva anului 2020, soluționarea problemelor viitoare legate de alimente, resurse naturale și teritorii. Raportor este doamna Karen Kadenbach. Aveți cuvântul, doamna. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Motivul pentru care trebuie reformată politica agricolă comună a fost discutat foarte mult aici. Schimbări în contextul internațional, globalizarea, criza alimentară mondială, apariția unor noi jucători internaționali globali, cum este India și China, și sigur toate acestea au un efect și asupra politicii agricole în Europa. Adesea vorbim de diversitatea uh, biologică și aceasta este un lucru care trebuie ținut, de care trebuie ținut cont. Ce trebuie să facă această comisie este să transmită un aviz altor comisii deci nu e treaba noastră să, elimină, să examinăm uh, probleme suplimentare. Avizul meu a încercat să abordeze toate zonele importante pentru comisia noastră. Da, sunt niște limite, până la urmă nu poți acoperi chiar tot, am uh, urmărit cu mare atenție dezbaterile din această dimineață și uh, sigur că voi fi dornică și uh, deschisă la abordare și la adoptarea unor alte puncte de vedere ale colegilor. Primul punct din avizul meu spune că politica agricolă comună trebuie să urmărească obiective cum ar fi încurajarea producției agricole sustenabile. Sustenabil este un cuvânt foarte important pentru comisia noastră mai ales când se aplică agriculturii. Uh, noi modalități de uh, economisire a energiei trebuie încurajate și de asemenea trebuie redus consumul de și utilizarea substanțelor chimice. Trebuie să folosim mai mult și mai eficient potențialul ecosistemelor noastre, iar în ce privește biodiversitatea, am văzut că multe lucruri trebuie făcute. Trebuie să evităm uh, uh, epuizarea resurselor și uh, erodarea solurilor și a resurselor de apă. Deși avem un program de acțiune în cadrul Uniunii Europene, mai e loc de mai bine, asta e foarte clar. Și uh, se pare că până în 2020 ne așteptăm la o creștere a utilizării de nitrați cu încă 4%. Fermierii însă n-ar trebui să producă doar alimente ieftine, ar trebui să ia în considerare mediul și să-l uh, protejeze. Acesta este foarte important pentru că uh, tehnicile agricole, sigur că s-au schimbat în legătură cu acest element. Mm, nu mai avem situația în care uh, fermierul uh, lucrează pentru el și pentru generația viitoare, pentru copiii lui și atunci îi pasă ce se întâmplă cu uh, pământul lui. Sunt uh, multe situații în care interesul profitului pe termen scurt prevalează și ecocondiționalitatea nu este respectată. Avem nevoie de mai multă transparență în cadrul politicii agricole comune și de siguranță. Și până la urmă e vorba și de siguranța slujbelor din sectorul agricol. Mă bucur că domnul comisar Cioloș a anunțat că dorește să colaboreze cu inițiativa Nature for People și uh, să încurajăm uh, să încurajeze uh, agricultura sustenabilă. Așadar, dacă va exista reglementare de ecocondiționalitate, va fi ușor să se verifice lucrurile, situația ex post și să se decide după aceea dacă uh, primele subsidiile proiecte cresc sau scad. Un alt lucru important uh, pentru mine, pentru că sunt raportor din umbră și în chestiunea sustenabilității, uh, un alt lucru important așadar este nevoia de a lupta împotriva schimbărilor climatice, Cred că pe toate aceste măsuri și chestiuni uh, avem uh, susținerea uh, alegătorilor, susținerea populației. În ce privește utilizarea de OMG-uri în agricultură, aceasta ar trebui să fie făcută cât mai dificilă, dacă nu să fie împiedicată complet, pentru că majoritatea oamenilor ar susține o astfel de idee. Deci cerem comisiei să se gândească la ce posibilități există de a încuraja uh, fermierii să nu folosească organisme modificate genetic în agricultură. Pe scurt, cred că asta este opinia mea și sunt interesată să ascult uh, dezbaterea. Dziękuję koleżance Karin Kadenbach. Mm, proszę o zabranie głosu. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Următorul vorbitor, Sandrine Bellier. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Cadenbach pentru acest aviz. Vă mulțumesc pentru că ați accentuat dorința noastră de a avea o politică agricolă comună până în 2020, care să aibă o față umană și care să respecte mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. În ceea ce privește cele trei opțiuni propuse de către Comisie în noiembrie 2010 pentru reformarea politicii agricole comune, în numele uh, grupului ecologic, uh, numai opțiunea numărul 2 a fost acceptabilă și nu vă ascund faptul că ne bucurăm să observăm faptul că doamna raportor împărtășește această idee, cel puțin acest lucru reiese din proiectul de aviz. Cu toate acestea, pentru noi, pentru verzi, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, acest aviz este constrâns de numărul de cuvinte și, iată, unele aspecte lipsesc, uh, noi am dorit să le includem sau să le accentuăm acolo unde există, fiindcă ni se par foarte importante. Cinci aspecte care trebuie subliniate sau reintroduse, uh, unul de, de divergență și aș, vorbi, aș dori să vă spun în numele doamnei Satu Hasi, care n-a putut să fie prezentă în această dimineață, o propunere um, de un al șaptelea amendament. Printre aceste aspecte de care v-am spus, uh, se, regăsește, se regăsesc următoarele. În primul rând, micii exploatatori trebuie să beneficieze de un sprijin mai simplu pentru, a îmbunătă- pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și pentru a îmbunătăți vitalitatea mediului rural, pentru a mm, slăbi povara administrativă și pentru a îmbunătăți practicile care uh, care trebuie să respecte mai mult mediul înconjurător, așa cum suntem cu toții de acord, de asta mai degrabă decât agricultura intensivă. În acest aviz am dorit să se reafirme sprijinul pentru finanțarea unei noi politici agricole comune, uh, care să se întemeieze pe un model care să includă plățile pentru exploatările exploata, exploat, specifice, cum ar fi cele ecologice, uh, pentru agricultorii care se confruntă cu criterii specifice în zonele geografice în care trăiesc. Vă reamintesc că agricultura extensivă care se practică actual afectează bunăstarea animalelor, sănătatea și securitatea alimentară și vă solicit ca politica agricolă comună să favorizeze practici ecologice și care să respecte sănătatea și bunăstarea animalelor. Trebuie să fie reafirmat acest lucru foarte clar în acest aviz. Trebuie sprijinit uh, mult mai clar uh, importanța dezvoltării agriculturii organice și, în cele din urmă, trebuie să reamintim faptul că diversitatea biologică, biodiversitatea, diversitatea biologică a speciilor cultivate și a animalelor crescute duce la siguranța alimentară în momentul în care vorbim despre păstrarea biodiversității. Bineînțeles, este vorba de toată natura, dar și de potențialul și de bogăția care există. Este vorba de stoiurile cultivate sau animalele, speciile de animale crescute care îmbogățesc potențialul nostru agricol. Acest punct de divergență, să-i spunem așa, e bine, verzi la ora actuală nu doresc includerea agriculturii în piața carbonului. De ce? Pentru că, ei bine, uh, și ecologiștii au spus acest lucru în nenumărate rânduri, în ziua de astăzi ne opunem acestui sistem care ar încuraja specula uh, în ceea ce privește produsele alimentare, iar această abordare de a introduce agricultura, sectorul agricol, în cadrul pieței de carbon, E bine, uh, acest lucru ar putea reprezenta un risc de, de uh, de sporire a speculei în ceea ce privește produsele alimentare. Și cum spuneam, ecolo, eh, ecologiștii se opun răspicat acestui lucru. În numele colegii Satuhasi vă mm, spun că am dorit ca în acest raport să se țină cont de situația mm, specială a agriculturii în bazinul Mării Baltice, care este una dintre mările cele mai poluate la ora actuală în lumea întreagă. Iată deci, în linii mari, tot ce doream să vă spun, toate, am, toate aceste elemente care se vor regăsi în amendamentele verzilor. Vă mulțumesc! Mult, doamna Belie. Elena Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, suntem uh, cu toții conștienți de potențialul uh, și de rolul crucial pe care îl are agricultura în atingerea obiectivelor de mediu și de climă, în furnizarea de bunuri publice și eu cred că în egală măsură și în atingerea obiectivelor de sănătate pe care le are Uniunea. Dar în același timp cred că este foarte important ca atunci când vorbim despre agricultură și despre viitorul pe care dorim să-l aibă politica agricolă comună, cuvintele de ordine să fie simplificare și inovare. Și cred că trebuie să punem uh, accentul pe uh, acele măsuri de politică care nu impun noi sarcini administrative. Pentru că nu dorim să facem uh, viața fermierilor noștri și mai grea, pentru că nu este, deja nu este o viață ușoară. Și de asemenea, eu cred că pactele se devină mai echitabilă și mai simplă. Deci cred că trebuie să uh, găsim un echilibru just între obiectivele de politică pe care le propunem și povara administrativă. Uh, avem nevoie de alimente sigure și sănătoase, avem nevoie de protecția mediului, avem nevoie să asigurăm în egală măsură bunăstarea fermierilor și consolidarea economiilor locale uh, și cred că trebuie să ne preocupe de asemenea și producerea unor alimente de calitate și de o valoare nutrițională mare și cred că, de asemenea, că trebuie, că atunci când vorbim despre agricultură, nu trebuie să ne uh, concentrăm uh, exclusiv asupra uh, soluțiilor tehnologice sau discuțiilor pe soluțiile tehnologice și trebuie să avem în vedere și tiparele de consum, și problema deșeurilor, și relația complexă care există între mediu, biodiversitate și sănătate. Toate uh, cele uh, menționate o să se regăsească în, uh, în amendamentele pe care le vom înainta. Vă mulțumesc. Dziękuję koleżance Antonescu. Krista Klas Mulțumesc, doamna Antonescu. Crista Clas are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Kadenbach, pentru faptul că ne-ați dat uh, un uh, subiect de discuție și o nouă abordare. Câteodată uităm prea repede de ce avem o politică agricolă comună, de pildă. La început uh, doream să oferim cetățenilor destule produse alimentare și, printr-o sumedenie de reforme, această politică s-a dezvoltat foarte mult, iar agricultura, așa cum a spus și doamna Antonescu, este, se spune despre agricultură acum că produce destule alimente, dar trebuie să, produc, uh, alimente sănătoase, așa cum avem și uh, cerințe existente foarte stricte în acest sens. Deci, agricultura ne menține sănătoși și, în același timp, uh, ne menține mediul înconjurător intact și, nu în ultimul rând, oferă locuri de muncă, un aspect care nu trebuie subestimat. Iar, uh, de-a lungul anilor, această construcție a politicii agricole comune a fost clădită încetul cu încetul Iar politica agricolă comună a fost evaluată în mai multe feluri de-a lungul acestei perioade de timp. Dar, în continuare, ne îngrijorează locurile de muncă, chestiunile pro produselor sănătoase și mediul înconjurător. 4% din uh, PIB nu este o cifră urioasă, uh, uh, intră în agricultură, și, bineînțeles, să nu uităm că fără mâncare, fără alimente, nu putem supraviețui. Trebuie să ținem minte acest aspect când hotărâm ce dorim. Iar în acest sens trebuie specificat faptul că dorim ca și pe viitor să menținem mediul înconjurător. Acest aspect trebuie să fie important în abordarea noastră. Când ne gândim la noi solicitări, noi cerințe în sectorul agricol, trebuie să ținem cont de acest aspect nu putem să îngrămădim lucrurile și să spunem că vrem mai multă sănătate. Acum avem 19 solicitări de ecocondiționalitate, producție sănătoasă de alimente, protecția mediului înconjurător. Toate aceste aspecte se regăsesc deja. Deja avem produse alimente sănătoase, deja reușim să menținem sănătatea mediului înconjurător, dar Trebuie să subliniem faptul că aceste solicitări și cerințe există deja și există obligativitatea acestora, iar uh, aplicarea lor, uh, conformitatea există și mai există ecocondiționalitatea. Toată lumea știe în Germania ce înseamnă ecocondiționalitate, cross-compliance, chiar dacă nu știe engleză, dar aceste, a, uh, aceste cerințe sunt aplicate diferit la a, mine în țară aceste controle sunt aplicate diferit la mine în țară. Aș, aș dori să, să întreb Comisia de ce nu există o armonizare la nivelul controlelor la nivel european, care sunt dive, diferențele de punere în aplicare și pe viitor va exista un sistem de monitorizare uniform. Trebuie subliniat acest aspect, fiindcă aceste controle ale ecocondiționalității la nivel european trebuie să fie desfășurate uh, în mod uniform sau cel puțin comparabil la nivelul uh, Uniunii Europene. Agricultura europeană se bazează pe uh, exploatări agricole integrate cu, uh, măs- cu măsuri fitosanitare care sunt uh, uh, luate. Dacă dorim să ne îndreptăm către o agricultură organică, ecologică, atunci trebuie să Trebuie să ținem cont de acest aspect, iar acesta trebuie să devină unul complementar. Și cred că ar trebui să se regăsească aceste mențiuni în al doilea pilon. În ceea ce privește punctul 7, privind uh, cerințele referitoare la emisiile de carbon și combaterea schimbărilor climatice. Acesta este destul de dificil, nu foarte cunoscut și nu există sisteme de măsurare aici. Deci nu sunt de acord cu aceasta. La fel și cu punctul 9, în ceea ce privește organismele modificate genetic. Am uh, vorbit deja cu Comisia despre OMG-uri, iată, dar despre o alte, un alt aspect. Acest domeniu de dezbatere este unul foarte amplu și trebuie să mai reflectăm înainte de a spune pur și simplu că vrem să conectăm uh, plățile care se referă la ceva diferit de folosirea sau nefolosirea OMG-urilor. Deci trebuie să ne gândim bine comisarul Cioloș, uh, propunerea comisarului Cioloș trebuie să mai fie încă discutată. Iar uh, noi, la Parlamentul European, ar trebui să ne aplecăm asupra chestiunilor legate de mediul înconjurător. Dar să nu ignorăm ceea ce s-a făcut deja. Deci, cred că acest raport ar trebui să se concentreze uh, pe ideea că ceea ce avem deja trebuie să fie monitorizat și controlat prin sisteme de măsurare de încredere și valabil. Acest lucru ar îmbunătăți raportul. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Crista Clas. Mai am doi vorbitori. Chris Davis are cuvântul, după care Oreste Rossi. Mulțumesc! Eu îmi bazez observațiile pe alte observații uh, al, ale colegii Grica Manner, care nu poate să fie prezentă. Din numele ei vreau să-i mulțumesc doamnei Kannenbach pentru acest raport. E limpede că aici încercăm să ne, ajut, să ne asigurăm că Uniunea Europeană beneficiază de alimente sănătoase, de calitate, produse în mod durabil și că există această dimensiune dural, ă, mă scuzați, rurală care trebuie ocrotită și modul de viață al comunităților rurale. Dorim în același timp ă, standarde ridicate, trebuie să ne asigurăm că ocrotim biodiversitatea și o sporim și în egală măsură uh, Trebuie să nu uităm faptul că politica noastră agricolă comună influențează prețurile la produse alimentare în întreaga lume și relațiile comerciale cu țările mai sărace. Colega mea ar spune că ar trebui să ne amintim cât de multă birocrație am pus pe umerii fermierilor uh, pentru a se califica pentru aceste plăți în politica agricolă comună, trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu va fi Um, mai uh, sporit acum. Avem și unele exemple foarte bune la nivel european în ceea ce privește standarde înalte, în ceea ce privește respectarea mediului înconjurător, dar avem și exemple negative, astfel încât trebuie să învățăm din cele mai bune practici. Colega mea se referă la faptul că uh, nu trebuie să mm, vorbim despre OMG-uri aici. OMG-urile sunt o altă poveste și, într-adevăr, am um, tendința să-i dau o dreptate, fiindcă um, și grupul nostru nu va sprijini alineatul 10, dar sprijinim alinea, mă scuzați, alineatul 9 nu sprijinim, alineatul 10 îl sprijinim în ceea ce privește dezvoltarea cercetării și găsirea unor metode inovatoare de cultivare a terenurilor agricole pe viitor. Aș vrea să fac și eu câteva comentarii acum. În ceea ce privește subvențiile, dacă ar trebui să plătim pentru politica agricolă comună așa cum o facem sau nu. Adesea s-a spus că astfel se protejează fermele mici și francezii se folosesc adesea de acest argument. Dar să vedem ce se întâmplă la fața locului. Așa nu înregistrăm succes și nu putem să inversăm tendințele. Eu, când eram student, am lucrat la o fermă într-o zonă arabilă a Marii Britanii. Și acolo uh, cinci lucrători cu normă întreagă uh, lucrau. Acum uh, fermele, această, far, această fermă s-a închis și, și se lucrează terenuri uriașe cu numai trei lucrători. Iar fermele familiale s-au redus și uh, banii se duc uh, la mari baroni care sunt la kilometri de Paris. Deci s-au schimbat uh, tiparele și chiar dacă um, ne îndreptăm acum de la plăți directe la subvenții, totuși subminăm piața liberă prețurile la alimente sunt deja foarte ridicate și vor rămâne așa, se pare, iar dacă noi punem uh, capăt subvențiilor, acestea ar fi echilibrate. Nu trebuie să uh, vărsăm bani în activități nesustenabile, ar trebui să lăsăm piața să se um, autoreglementeze, dar acesta este un, este un, un, um, un subiect care nu care este divergent și la noi în grup. Mulțumesc foarte mult, domnule Davis, iar uh, acum domnul De Rossi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportor, în primul rând, fiindcă acest raport ne permite să discutăm uh, aspecte foarte interesante. Aș dori să, să o rog pe doamna raportor să fie mai incisivă. Și anume, dacă dorim finanțare pentru un anumit fel de exploatare agricolă de calitate în zonele deluroase, de pildă, care sunt foarte importante pentru noi, dacă dorim o agricultură care să ocrotească mediul înconjurător, deci să fie cât mai nepoluantă, atunci trebuie ca, în același timp, să cerem un buget uh, care să fie cel puțin la fel de mare ca cel anterior, fiindcă la ora actuală riscul este ca bugetul să fie redus, asta în contextul în care PAC a, a fost extinsă de la 15 la 27 de state membre. Deci deja Uh, fondurile vor fi reduse, fiindcă au fost, sunt mai repartizate mai, mai larg acum și, în același timp, procentul pentru agricultură uh, se reduce deci, uh, până la urmă, încercările noastre de îmbunătățire ale agriculturii se izbesc de pereți. Dar, până la urmă, dacă cerem îmbunătățiri în agricultură, haideți să avem și fondurile disponibile. Și încă un lucru pe care aș dori să-l menționeze, doamna raportor. Este vorba despre nevoia de a exista o valoare adăugată. Iar aici uh, mă leg de ce a spus antevorbitorul meu. Este vorba de plus valoare pentru exploatarea profesională, iar prin instrumentele financiare pe care le avem la ora actuală, care nu sunt care nu oferă prea mulți bani, mari investitori, mari uh, investitori, uh, mari exploatatori de suprafețe mari de teren uh, care beneficiază de aceste plăți pe hectar și apoi ce fac? Uh, Uh, acești, acești deținători de terenuri fie nu exploatează terenurile, nu le cultivează, fie le cultivează insuficient, fiindcă uh, nu vor neapărat să producă, să facă agricultura acolo pe terenuri, ci să dețină terenuri pentru plățile acestea pe hectar. Deci nu e vorba de exploatatori agricole și de fermieri, e vorba de investitori. Deci trebuie să fim atenți Trebuie să facem ceva pentru adevărații fermieri. Și asta trebuie și uh, sistemele noastre trebuie să aibă legătură cu uh, culturile sale. Și încă un aspect cu care domnul comisar Cioloș este de acord. Haideți să vedem cum se redistribuie fondurile. Haideți să nu mai facem pe, pe hectar ca să eliminăm specula, ci să luăm alți parametri pentru distribuția, distribuirea fondurilor, cum ar fi calitatea produselor, de pildă. Uh, locul unde se găsește ferma, dacă este vorba de o fermă la deal sau, uh, de pildă, dacă um, fermierul are grijă de terenul său, dacă îl plivește cum trebuie, dacă are grijă de păduri și așa mai departe, dacă folosește pesticide, cât și cum. Deci, nu vrem această plată pe hectar care duce la speculă, ci trebuie să vedem cum se produce agricol, cât se produce, ce se produce. Trebuie să găsim alți indicatori care să uh, uh, reprezintă o garanție a calității. Deci, dorim să punem accent aici pe culturi de calitate, să încurajăm culturi de calitate care, până la urmă, uh, ar, de unde până la urmă ar beneficia și fermierii. Acesta trebuie să fie principalul nostru obiectiv. Trebuie să uh, reușim să-i ajutăm pe fermierii la ferme mai grele, la munte, la deal, fiindcă dacă îi lăsăm uh, uh, de izbeliște pe ei, atunci nimeni nu mai are grijă de, păr- de păduri și um, și se, tot, se, se umplu de tufe și de arbuști care ard foarte repede și avem incendii de păduri și așa mai departe. Dar dacă ar exista o gestionare a pădurilor, dacă uh, terenurile ar fi folosite cum trebuie în jurul pădurilor, atunci probabil nu ar mai exista incendii de pădure și iată, am reușit să avem grijă de mediul înconjurător. Și acesta trebuie să fie unul dintre obiectivele uh, comisiei noastre dat fiind că până la urmă este vorba de mediul înconjurător și de sănătatea populației, inclusiv a fermierilor, fiindcă până la urmă ă, dacă fermierul folosește pesticide pe terenul agricol, până la urmă ă, le ajung și în organismul său. Deci dacă ă, ajutăm fermierii să folosească alternative, acest lucru va fi bun pentru consumatori, dar bun și pentru fermieri până la urmă. Mulțumesc, domnule Rossi. O să vezi când are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Strategia UE 2020 nu face o mențiune foarte clară în ceea ce privește folosirea fondurilor. Uh, dacă dorim o Uniune Europeană orientată către viitor, nu putem uh, să um, băgăm atât de mulți bani în agricultură. Trebuie să oferim prioritate mediului înconjurător și uh, influențelor asupra mediului înconjurător a agriculturii, fiindcă aici avem foarte, avem posibilitatea de a, ca agricultorii să exercite un rol foarte important și noi putem să facem foarte multe pentru a orienta asistență către cei care au un efect pozitiv asupra mediului înconjurător. Este vorba despre um, culturi corecte, mai, puțin, mai puține îngrășăminte, pesticide, um, mai multă grijă în ceea ce privește emisiile poluante și așa mai departe. Și nu văd cum uh, am putea să justificăm uh, folosirea atâtor fonduri uh, fără o utilitate directă. Bineînțeles, înțeleg că, că alimentația noastră aici joacă un rol foarte important și că până la urmă e vorba și de, de sufletul oamenilor. Dar de ce să-i plătim pe agricultori noi când ar putea uh, să, plătea, să vină banii din, de la consumatori? Iar în ceea ce privește furnizarea de uh, bunuri publice, acestea sunt foarte importante și trebuie plătite de contribuabili. Avem foarte multe de făcut și pentru a reuși acest lucru Eh, aici vreau să felicit pe doamna raportor, este un punct foarte bun de plecare, dar cu toții ne, pot, ne putem aduce contribuția pentru a sublinia toate aceste aspecte foarte importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Uschi îmi dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitorul în poloneză, acum în cehă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că reiese foarte limpede din aceste discuții că politica agricolă comună, în forma sa actuală, nu este durabilă astfel încât politica agricolă comună trebuie să fie schimbată. Și ne confruntăm cu două lucruri. Odată, distribuția inegală a subvențiilor agricole la nivelul Uniunii Europene, un fermier ceh primește 50% din subvențiile pe care le primește un fermier din statele membre mai vechi. Un alt aspect îl reprezintă suma totală, procentul total din bugetul european este vorba de 40% la ora actuală, iar dacă Uniunea Europeană dorește să fie competitivă la nivel mondial, atunci trebuie să facem ceva, fiindcă nu este durabil, este chiar imoral. Toate bune și frumoase vorbim despre protecția mediului înconjurător, dar trebuie să înțelegem ce ă, cât de mult rău cauzează politica noastră de subvenții care distruge agricultura africană. și, pe de o parte, distruge, iar pe de cealaltă parte încearcă să ofere ajutor. Și acești bani, acest ajutor ajunge în buzunarele dictatorilor africani. Dar noi suntem Comisia Envi, iar agricultura influențează mediul înconjurător, reprezintă o, o parte foarte importantă a clătirii mediului înconjurător, astfel încât eu uh, nu pot să propun, nu pot să propun eu o soluție radicală care a lăsa totul pe mâna pieței într-un, uh, într-un mediu care a fost perturbat în uh, ultimii zeci de ani. Protecția mediului, sănătatea și siguranța uh, cetățenilor, iată, acestea sunt aspectele care trebuie să reiasă din această dezbatere. Acestea sunt aspectele agriculturii care ne interesează pe noi și trebuie să le analizăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Uschi. Acum o să rog uh, pe domnul Santiago de la DG Agri, reprezentantul Comisiei, să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Envi pentru această inițiativă și și doamnei Kadenbach pentru uh, proiectul de aviz. Este clar că în cadrul dezbaterii publice care a început anul trecut cu privire la viitorul PAC, se discută chesti uh, chestiuni importante vis-a-vis de politica PAC în viitor și, din nou, mediul are o greutate pe care nu o avea în trecut. Prin această comunicare vom încerca să răspundem dezbaterii publice. Am uh, identificat ca uh, obiective ale reformei obiect obiectivul de a păstra cadrul pentru producție, resursele naturale și acțiunea pentru climă. Totodată dorim să alinăm strategia uh, politică agricolă comună cu strategia 2020. Pentru noi, îmbunătățirea acestei politici va fi obiectivul cheie pentru viitor și acest lucru se poate face, după cum spune și proiectul de aviz, prin uh, mai multe metode. Mai întâi, prin uh, plățile directe și apoi prin uh, îndreptarea fondurilor și către inovare schimbări climatice și schimbări climatice. Considerăm că astfel vom avea um, câștiguri prin îmbinarea celor doi piloni și acțiunilor de mediu și, în sfârșit, vom ajuta agricultorii să se confrunte cu provocările de, economice din viitor și cu presiunile din partea ecologiștilor. S-a menționat simplificarea. Sigur, uh, vom vedea ce metode se vor aplica în plățile directe, efectuând totodată o analiză a costurilor și beneficiilor, fără a uh, complica sistemul reorientarea dezvoltării rurale și ecologizarea sunt uh, elemente importante ale politicii noastre în viitor. Totodată s-a vorbit și despre OMG-uri în acest proiect de aviz și am discutat deja acest subiect uh, la punctul anterior, nu o să detaliez. Politica agricolă comună nu poate să rezolve totul. Sigur că agricultorii care reprezintă procedurile autorizate vor avea dreptul la plăți directe și în viitor și astfel se face legătura cu discuția anterioară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și în încheiere, doamna raportor Kadenbach, aveți cuvântul. Mulțumesc colegilor care au intervenit în această discuție dar din motive de timp constat că majoritatea celor care au intervenit au plecat. Prin urmare, o să-mi concentrez răspunsurile uh, către cei care sunt aici. Este adevărat că obiectivul politicii agricole comune a fost la început uh, să ofere alimente europenilor. Acum însă vrem o agricultură durabilă, avem nevoie de protecția mediului, de biodiversitate și nu trebuie să abandonăm uh, să facem o schimbare directă a utilizării terenurilor. Trebuie să păstrăm locurile de muncă în agricultură, să păstrăm culturile, acordând uh, ajutoarele în mod corect. cred că nu vom putea desfășura politici agricole așa cum ne dorim noi um, ca reprezentanța ai Comisiei Envi, dacă nu folosim aceste ajutoare ca mijloc de a orienta lucrurile în direcția bună, să nu fie vorba doar de o politică de subvenții. S-a menționat creșterea animalelor, protecția animalelor, structurile de simplificare, dar toate acestea sunt uh, domenii foarte importante pentru mine, într-adevăr, dar ele nu se înscriu în mandatul nostru. Prin urmare, sunt gata să țin seama de toate propunerile făcute de noastră pentru a găsi o, formulare comună a textului și cred că am răspuns la întrebările puse de toate persoanele încă prezente în sală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Termenul de depunere a amendamentelor este 21 martie, ora 12. Votul în această comisie va avea loc în 12 aprilie, iar votul în plenară în uh, sesiunea din iunie. Cu aceasta am încheiat această reuniune de dimineață. Urmează reuniunea coordonatorilor la 11 și jumătate. Încă o dată, așteptăm până la 11 și jumătate să începem